i mulumesc încă o dată comisiei. Én is köszönöm a Vă mulțumim și noi pentru munca dumneavoastră în calitate de raportor. Încheiem discuția cu privire la acest uh, subiect. Mâine putem lua câteva decizii înțelepte cu privire la acest uh, dosar în Uh, la vot. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Kreutzmann uh, cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Raportorul are cuvântul timp de patru minute. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, pro, pro, uh, protecția drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru economia europeană. Uh, din ce în ce mai des are loc comerț cu produse care încalcă aceste drepturi și pun în uh, pericol nu numai industria afectată, ci pot constitui și un pericol pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. Și acest lucru este uitat foarte des în această discuție. Autoritățile vamale la uh, la limitele externe ale Uniunii Europene se află într-o poziție foarte bună pentru a controla aceste produse înainte să ajungă pe piața unică. De aceea este foarte important ca acest nou regulament să fie adaptat la noile realități ale timpului nostru. Comisia a recunoscut nevoia de a acționa și anul trecut a făcut o propunere bună prin faptul că a extins uh, domeniul de, de aplicare și a luat în considerare și a prevăzut o uh, procedură pentru bunurile comercializate pe internet. Însă, din punctul meu de vedere, mai există potențial pentru a îmbunătăți condițiile pentru părțile afectate. Mă refer mai ales la autoritățile vamale, la consumatori și la cei care dețin drepturile de proprietate intelectuală. În raportul meu am urmărit câteva obiective foarte importante. În primul rând, protecția consumatorilor, apoi ușurarea uh, sarcinilor pentru vame, apoi protecția datelor uh, cu caracter personal și protecția deținătorilor de drepturi uh, de proprietate intelectuală. În primul rând, protecția uh, uh drepturilor de proprietate intelectuală DPI trebuie să fie în beneficiul consumatorilor de multe ori uh, produsele nu sunt supuse unui control al calității și de multe ori pun în uh, uh, pericol sănătatea și siguranța cetățenilor. Am văzut poze uh, unor cetățeni care au fost uh, aproape mutilați de, prin utilizarea unor produse cosmetice contrafecute. Chiar uh, viața unui, unei persoane poate să fie pusă în pericol, de exemplu, prin frâne contrafăcute. Apoi, Uh, drepturile pot fi impuse numai cu eficacitate dacă procedurile au loc în mod uh, rapid și eficient. De aceea am propus câteva prevederi pentru a îmbunătăți uh, activitatea autorităților vamale. Am prefera o activitate, o procedură unitară pentru uh, distrugerea uh, produselor contrafăcute. Propune, pro, procedura propusă de către comisia noastră propune uh, distrugerea uh, produselor fără, uh, um, in, fără intervenția unei instanțe, atâta timp cât nu există, cât nu există obiecții față de asta. Procedura specială pentru transporturi mici uh, sub, um, uh, în, ușurează uh, acest, uh, această procedu- acest uh, sistem pentru că nu mai trebuie contactat uh, destinatarul. De asemenea, schimbul de informații între uh, autoritățile vamale din diferitele uh, state membre urmează să fie îmbunătățite, la fel ca și uh, schimbul de informații cu autoritățile vamale din state terțe. Apoi, deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală trebuie să aibă o poziție mai puternică, pentru că ei sunt cei care aduc inovația și, drept urmare, provoacă creștere economică și creează locuri de muncă în Europa. Dacă dorim uh, să, să uh, rămânem competitivi, trebuie să impunem drepturile de proprietate intelectuală. Facem câteva propuneri în acest sens. Deținătorii trebuie să aibă mai bune informații cu privire la produsele confiscate. Aceste informații au voie să le utilizeze pentru a afla identitatea celui care le-a încălcat drepturile uh, și pot face uz de acestea în instanță. Apoi, cea mai mare îmbunătățire Uh, are loc în transferul uh, sarcinii probei. Mă voi mai referi la asta în următoarea mea intervenție. Vă mulțumesc. Köszönöm szépen. Vă mulțumesc. Aș dori să îi urez bun venit domnului comisar Șemeta și aș dori să îi dau cuvântul în numele comisiei. Thank you, Mr. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membrii, Salut uh, răspunsul comisilor jurii, ca și Inta și Inco, și vă mulțumesc pentru activitatea depusă în acest dosar. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este obligatorie în această economie bazată pe cunoaștere. Ne-am sublinat acest lucru încă cu un an în urmă și am pus accentul pe aplicarea acestor norme. Aș avea trei lucruri de subliniat în acest context. În primul rând, nu există drepturi reale dacă legislația nu este aplicată. Legislația recunoaște aceste drepturi, însă autoritățile trebuie să le pună în aplicare. Nu este niciun motiv pentru a se exclude a priori orice tip de încălcare din domeniul acestui regulament. În al doilea rând, De a... Și contrarul este adevărat. Nu se poate aplica nimic concret dacă nu există drepturi clar statuate. Derogările necesare trebuie să fie prinse în legislația de fond materială. Sarcina probei în ceea ce privește inversată în ceea ce privește bunurile în transport nu se regăsește în dreptul material existent. Dacă, în conformitate cu propunerea noastră, vămile ar reține bunurile respective, ar trebui să le dea drumul în cele din urmă, pentru că nu ar exista dovezi de încălcare pe teritoriul Uniunii Europene. Sunt conștient de ceea ce s-a spus în legătură cu medicamentele aflate în tranzit. A existat, într-adevăr, o problemă, o problemă pe care am rezolvat-o implicând factorii interesați, parteneri internaționali cu care am avut un dialog și am propus o legislație revizuită. De aceea, v-aș ruga să încercați să nu prezentați amendamente în ultimul minut care ar putea submina eforturile depuse până acum și ar putea avea consecințe neașteptate. În ceea ce privește distrugerea bunurilor, în cazuri de încălcare complexe, cum ar fi vorba de încălcarea unor drepturi de brevet, Comisia spune că bunurile nu trebuie să fie distruse niciodată fără o procedură juridică concretă, decât cu acordul expres al părților vizate. Și asta mă duce la al treilea aspect pe care trebuie să-l menționez, și anume trebuie să avem o abordare practică și rezonabilă pentru a rezolva problema încărcătorilor de mici dimensiuni avem nevoie de o de definiție acceptabilă din punct de vedere practic și funcțională. Pragul pentru aceste încărcături trebuie să fie definit clar printr-un act delegat. O abordare rezonabilă înseamnă că vămile pot reține bunurile doar atunci când există dovezi suficiente. Rezonabil înseamnă că operatorii trebuie să poată fi consultați din vreme dacă o, o, o, ofițerii de vamă decid să rețină anumite bunuri. În concluzie, trebuie să asigurăm o aplicare fermă și practică a acestor drepturi și sper că Uniunea Europeană va continua să păstreze acest standard de aur și la nivel internațional. Köszönöm szépen, biztos Mulțumesc, domnule comisar. În numele Comisiei INTA, doamna Badiai Cucet. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ca reprezentant al Comisiei INTA, vreau să subliniez cât de important este acest regulament, atât pentru comerț cât și pentru consumatori pentru că el consolidează drepturile de proprietate intelectuală, DPI, și combaterea uh, Uh, contrafacerii, un fenomen care a crescut alarmant în ultimii ani. Acesta se concentrează numai asupra rolului autorităților vamale în protejarea uh, DPI. Nu schimbă legislația de fond reforma dreptului material rămâne uh, importantă și îndemn Comisia să vină cu o propunere pentru a corespunde contextului actual a uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Medi medicamentele generice în uh, tranzit ar trebui să fie excluse. Ele sunt reținute la graniță fără nicio justificare și împiedică țările care au nevoie de ele să le aibă. Președintele, în numele PPE, doamna Gaio are cuvântul. Această revizuire a regulamentului 2003 coincide cu o conștientizare uh, a uh, daunelor pe care le aduce contrafacerea pe plan uman, așa cum am auzit, e vorba de sănătate și de securitatea cetățenilor acestea sunt uh, amenințate pentru contrafacerea nu se referă numai la obiectele de lux, ci și la jucării și la medicamente. Pe plan economic și social, cifrele sunt cât se poate de grăitoare. 250 de miliarde de euro se pierde întreprinderile în fiecare an din cauza contrafacerii, ceea ce distruge Uh, în fiecare an 100 de mii de locuri de muncă. Este o situație de netolerat în contextul crizei economice pe care o parcurgem. De aceea vreau să mulțumesc uh, raportorului, domnului Kreuzmann, precum și Comisiei IMCO, care uh, au lucrat la acest uh, dosar cu înțelepciune pentru a ajunge la un rezultat echilibrat care garantează o protecție eficientă a titularilor de drept și uh, proceduri proporționate. În ceea ce privește domeniul de aplicare, am exclus bagajele personale și importurile paralele. În ceea ce privește garanțiile procedurale, am făcut o distinție între operatorii economici care sunt obișnuiți cu procedurile vamale și consumatorul famal, va, uh, final. Uh, acesta trebuie să fie protejat. Apoi, în ceea ce privește medicamentele generice, s-au adus uh, precizări textului Comisiei, astfel încât acesta să fie în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Uniunea Europeană. Socialiștii și GUE au cerut uh, uh, un control și mai riguros al intervenției autorităților vamale în amendamentele lor și PPE-ul Uh, va uh, susține amendamentele 109, 110 și 121. În Consiliu s-a propus un text de compromis uh, și acceptat de delegații pe 14 iunie. Votul de mâine va stabili poziția Parlamentului pentru a iniția aceste negocieri cu Consiliul. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor și democraților, doamna Ana Head. Jag välkomnar översynen av förordningen och jag vill tacka... Mulțumesc! Salut uh, revizuirea acestui regulament și mulțumesc domnului Kreutzmann și pentru colaborare. Este vorba de multe mărfuri care sunt afectate eh, care sunt prevăzute aici, care sunt menite direct consumatorului. Eh, jucării, de exemplu, medicamente, poate să le afecteze sănătatea chiar viața. De aceea avem nevoie de siguranță pe piața unică, pentru că asta servește și consumatorul. De aceea, bunurile utilizate în scop privat sau pentru un import paralel trebuie să fie acceptate În Comisia IMCO dorim să introducem și bunurile de tranzit, însă, din păcate, după vot am primit noi informații care se referă la accesul la uh, medicamente generice, care ar putea fi uh, îngreunat prin această regulamente. De aceea, la jurii și IMCO am căzut de acord asupra unor amendamente, astfel încât accesul la medicamente generice să fie totuși uh, menținut. Amendamentul central se referă la excluderea anumitor mărfuri cu excepția situației în care există probe că ar fi uh, potrivite pentru piața europeană. Și în ceea ce privește generi, medicamentele generice, vom vota împotriva textului domnului Kreutzmann. Este vorba de o, de o procedură simplificată, dar nu ar trebui să fie valabilă și pentru alte mărfuri, pentru că altfel riscăm să existe dificultăți în uh, tranzitul medicamentelor generice. Comisia Inco și-a exprimat clar poziția în acest sens. Există un risc ca medicamentele generice să fie confiscate și ca uh, tranzitul acestora să fie uh, îngreunat. Avem nevoie însă de acces uh, de, uh, la medicamente generice uh, de calitate și noi nu putem uh, sprijini o îngreunare a accesului la acestea, pentru că pacienții au nevoie de ele. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum domnul Manders în numele ALDE, în mod normal, însă nu îl văd în sală. Drept urmare, îi voi da cuvântul domnului Engström pentru a se exprima în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord, această contrafacere e un lucru rău și un lucru pe care nu ni-l dorim în Uniunea Europeană, însă v-aș aminti că avem foarte multe legi deja și avem și un regulament vamal. Noutatea acestui raport este așa că extinde responsabilitatea vămilor. Până acum acestea trebuiau să oprească intrarea bunurilor contrafăcute. Acum însă se vor putea ocupa de toate genurile de drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi și brevetele. Însă așa ceva ei nu sunt pregătiți sau echipați să facă. Chestiunile care țin de brevete sunt deosebit de importante. Avem și tribunale specializate în aceasta. Nu e un lucru pe care un vameș poate să-l facă pe loc. Asta duce la probleme, mai ales atunci când e vorba de medicamentele generice. Organizațiile care se ocupă de accesul la medicamente sunt extrem de îngrijorate de acest raport. Ele spun că dacă raportul trece în forma actuală, va fi foarte greu și va fi foarte rău pentru medicamentele generice pentru și va, va restricționa accesul la medicamente. Să ne gândim și la pachetele de mici dimensiuni. există riscul de a reduce încrederea în comerțul electronic și noi ne dorim acest comerț electronic un, un client care își comandă un telefon uh, mobil se pomenește că acesta a fost confiscat și distrus pentru că era o dispută pe materie de brevete între Samsung și Apple. Uh, clientul nu o să înțeleagă niciodată ce s-a întâmplat și o să-și piardă încrederea în achizițiile electronice. Nu, acest raport trebuie să fie refăcut dacă vrem să-l acceptăm. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim. Are cuvântul domnul Schwab. Domnule președinte, dragi colegi, cred că raportul domnului Kreutzmann nu trebuie modificat în mod semnificativ. Cred că punctele esențiale din acest raport, care fac parte dintr-o strategie pentru drepturile de proprietate intelectuală, uh, deci raportul domnului Kreutzmann are o abordare, este o abordare bună pe care trebuie și dorim să-l mai modificăm într-un anumit domeniu menționat de doamna Galo. Avem nevoie de asta pentru comerțul internațional, pentru, pro, pentru consumator, dar și pentru întreprinderile europene. S-a vorbit deja despre faptul că OCDE pornește de la premisa că anual uh, suferim o daună de pe urma bunurilor contrafăcute de aproximativ 250 de miliarde de dolari. În ultimele luni am discutat în mod intens despre modul în care dorim nu numai o mai bună uh, aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru că asta poate să fie, este numai o parte a strategiei, ci pe de altă parte cum obținem, uh, cum facem ca tinerii mai ales să înțeleagă că uh, proprietatea intelectuală nu este ceva căzut din cer, este uh, ceva uh, care, pentru care au muncit ani de zile autori, um, uh, inventatori și așa mai departe. Și cred că a fost foarte pozitiv faptul că domnul comisar Barnier a uh, oferit acest uh, premiu pentru uh, proprietatea intelectuală pe, pe care l-am acordat în anul trecut pentru prima dată. Când este vorba de uh, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, uh, procedurile vor fi uh, mult mai ușoare. Faptul că autoritățile vamale nu sunt uh, cele mai în măsură să uh, acționeze în domeniul de brevet este foarte clar, însă majoritatea uh, produselor contrafăcute care ajung într-o vamă nu sunt uh, aspecte complicate ce țin de un brevet. De aceea uh, aștept cu nerăbdare a doua lectură. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Gebhardt. Domnule președinte, domnule comisar, domnule Kreutzmann, cred că avem de face aici cu o, cu o problemă foarte importantă care trebuie să fie reglementată, soluționată. De aceea am salutat faptul că a venit această propunere din partea Comisiei. Este vorba de siguranța cetățenilor europeni am obținut foarte multe informații despre cât de problematice pot fi produsele contrafăcute pentru sănătatea cetățenilor, pentru bunăstarea oamenilor, dar și în ceea ce privește prețurile și, bineînțeles, pentru întreprinderi. Prin uh, faptul că acestea trebuie să poată vinde produsele pe care ele le-au conceput. De aceea aceste produse trebuie să poată fi protejate. Există însă unele aspecte care încă sunt uh, controversate. Unele aspecte par să fie deja uh, soluționate și aș dori să-i mulțumesc Uh, colegei, uh, doamna Head, care a făcut o treabă foarte bună, mai ales în ceea ce privește medicamentele generice și uh, problemele ce țin de tranzitul acestora. Este un aspect esențial. Nu putem accepta să fie îngreunat, îngreunată circulația acestor medicamente care nu au de-a face nimic cu proprietatea intelectuală, ci cu alte aspecte. Trebuie să ne gândim foarte bine ce facem în acest domeniu. Iar doamna Head a explicat foarte bine ce probleme există aici. Al doilea punct care este foarte important pentru noi și mi se pare foarte pozitiv ceea ce ați spus, domnule Șemeta, în ceea ce privește încălcările uh, în domeniul brevetelor, și anume, importantă este menținerea principiilor statului de drept. Avem amendamente pe care dacă, două amendamente pe care dacă nu le câștigăm, nu vom putea vota pentru uh, raportul domnului Kreutzmann, pentru că ele se referă la principiile statului de drept și la protecția uh, cetățenilor în acest sens. Și de aceea nu, este, nu ne este indiferent uh, ce se întâmplă mâine la vot, deci din punctul nostru de vedere, decizia noastră de vot este încă deschisă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Bastos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a îl felicita pe raportor. Subiectul este unul deosebit de important pentru Europa, mai ales în contextul crizei actuale. Acum drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie protejate pentru că joacă un rol fundamental în economia europeană. Acest gen de protecție ar trebui să întărească angajamentul celor care își dedică eforturile inovării și cercetării, pentru că asta va stimula economia, va duce la creștere și la crearea de locuri de muncă. Din nefericire însă, în ultimii ani am văzut uh, cum crește numărul încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală în Europa. Pierderile se ridică la 250 de milioane de euro. De asemenea, s-au pierdut 150.000 de locuri de muncă. Dincolo însă de aceste efecte negative, nerespectarea acestor drepturi amenință siguranța consumatorilor multe produse contrafăcute, de vorba de alimente, produse cosmetice sau medicamente, sunt uh, produse într-un, în condiții improprii. Deci ofițerii VAMAL joacă un rol important atunci când e vorba de a proteja piața internă împotriva acestor produse contrafăcute. După adoptarea acestui regulament, uh, monitorizarea aplicării va fi mai fermă, intervențiile vor fi mai ferme, va exista mai multă claritate juridică. În acest fel, economia va fi protejată mai bine și tot așa și cetățenii europeni. Drepturile de proprietate intelectuală sunt o prioritate dacă vrem să ne atingem obiectivele strategiei Europa 2020 pentru că acolo se vorbește de o creștere sustenabilă și inteligentă. Președintele, vă mulțumim. Acum un minut, doamna Rapti. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει... Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul pe care îl discutăm astăzi comportă două aspecte. Primul, aspectul comercial-economic. Celălalt aspect este cel de ordin moral. Contrafacerea este o lovitură și un cost uh, pentru ocuparea forței de muncă, pentru uh, siguranța consumatorilor. Acest dublu aspect uh, al temei pe care o dezbatem astăzi trebuie să fie avut în, în vedere în permanență. Vrem să schimbăm vămile și să îi ajutăm pe ofițerii vamali să ia decizii pe fond. Cred că trebuie să fim foarte atenți pentru că, desigur, trebuie să facem controle, aceste controle trebuie să fie făcute cu respectarea legii, însă în același timp trebuie să dăm dovadă de oarecare flexibilitate. Cred că acest lucru este valabil mai ales atunci când e vorba de medicamente uh, generice. Și aș dori să insist uh, asupra faptului că mai multe întreprinderi de mari dimensiuni găsesc modalitățile de a ocoli legea pentru a împiedica circulația produselor generice pentru țările africane și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Uh, mulțumesc, domnul Conferati. Un minut. Signor comisar, nostru obiectiv... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Scopul nostru este să protejăm consumatorii și pentru a face asta trebuie să evităm să facem greșeli cauzate de faptul că am fost prea stricți. De exemplu, a da vameșilor rolul de a proteja brevetele este o greșeală. Nu este treaba lor să facă asta și dacă până la urmă trebuie să facă asta, va fi afectată piața. Același argument este aplicabil pentru medicamentele generice. Ele nu sunt contrafăcute, sunt medicamente care utilizează aceleași molecule ca și uh, produsul original, însă din punctul de vedere al excipienților costă mai puțin decât celelalte medicamente și dacă nu uh, cunoaștem diferența între Uh, medicamente și medicamentele generice, uh, acesta va avea efecte negative asupra consumatorilor. Deci, mi se pare rezonabil faptul că am solicitat o modificare a regulamentului în acest sens. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Iregoyen Perez. Un minut. Gracias, presidente. el mismo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă aliniez uh, în spuselor colegului Coferati. Într-adevăr, protecția consumatorilor depinde de o protecție bună a drepturilor de proprietate intelectuală, mai ales atunci când e vorba de uh, mărcile înregistrate. Uneori, viața consumatorului repusă în primejde și de aceea trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană și statele membre dispun de resursele necesare care să le permită să împiedice intrarea și comercializarea acestor bunuri. Cooperarea internațională este de asemenea esențială dacă dorim să ne asigurăm că, într-adevăr, uh, bunuri ilicite, uh, bun, dacă nu dorim să permitem bunurile ilicite să intre pe teritoriul european. E important să avem un echilibru între aceste drepturi de proprietate intelectuală și nivelul de reglementare să nu cădem în ispita de a da legi care nu se bazează pe dovezi concrete și confirmate. Asta ar împiedica transferul de bunuri generice licite pe teritoriul european și avem nevoie de acestea și la fel au nevoie și țările africane de aceste bunuri. Președintele, mulțumim. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a mă exprima pe această temă foarte importantă. Recomand domnului comisar și raportorului, uh, îi felicit pentru uh, recomandările pe care le-au făcut. Când ne gândim la faptul că acest lucru ne costă 250 de milioane de euro pe an, trebuie să profităm de această ocazie acum Uh, se pierd 100 de mii de locuri, uh, totul este un pericol la adresa sănătății oamenilor. E clar că ne confruntăm cu o problemă majoră și salut această inițiativă de a încerca să abordăm problema, mai ales când este vorba de DPI. Ne gândim uh, la criza economică și la sumele mari care se pot pierde an pe an. E clar că dacă reușim să combatem, putem să obținem economii importante. Salut! Uh, această recomandare de a avea o procedură simplificată. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Doamna Prendergast. Thank you, Chair and colleagues. The rise in detention... Mulțumesc. Creșterea um, bunurilor, uh, cantității uh, bunurilor contrafăcute este îngrijorătoare, însă uh, afectarea și este îngrijorătoare de asemenea faptul că multe produse pot afecta siguranța și sănătatea cetățenilor. Trebuie însă, când luăm măsuri împotriva acestora, să nu uităm că drepturile de proprietate intelectuală nu sunt un scop în sine trebuie să stimulăm inovația și să luăm în considera considerare interesele comerciale, trebuie, să, trebuie așadar să avem un, o abordare generală și mai largă a DPI. Din fericire am reușit să eliminăm anumite aspecte din această propunere și să luăm în considerare micile transporturi și uh, pro, uh, pachetele destinate pentru uzul personal al consumatorilor. Uh, nu trebuie să împiedicăm uh, libera circulație a bunurilor, cum ar fi medicamentele generice. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Melțăr. Ceea ce unii seamănă, alții vor recolta, spunea un proverb, proverb latin. Și asta fac uh, unele întreprinderi când, co- când uh, contrafac produse și le vând. Uh, mult uh, Uh, mulți consumatori nu sunt uh, conștienți de faptul că nu numai nu sunt respectate drepturile de proprietate intelectuală, ci și calitatea produselor este uh, mult mai slabă. Mai nou, contrafăcătorii chinezi copiază un, produc, un produs, uh, depun brevet pentru acesta în China și apoi acuză uh, producătorul original uh, de încălcarea drepturilor de brevet. Este foarte important să stăpânim aceste, aceste, aceste fenomene fără să criminalizăm consumatorii. Uh, din China provin 85% din produsele contrafăcute și trebuie să uh, avem o uh, poziție mai puternică în acest sens. Mulțumesc, doamna Băsescu. Domnule președinte, drepturile de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre cele mai importante elemente care favorizează inovarea. orice încălcare a lor inclusiv prin plagiat constituie un furt intelectual și trebuie sancționat

pentru a ne oferi poziția sa în această dezbatere. Uh, uh, Domnule președinte, onorați membri, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Evident, sănătatea consumatorilor și competitivitatea firmelor europene sunt prioritățile noastre comune. Propunerea Comisiei intenționează să realizeze un echilibru între aplicarea acestor drepturi și comerțul legitim și facilitarea comerțului legitim. Îmi dau seama că și aceste, că aceste obiective sunt împărtășite de membrii Parlamentului European. Trebuie să ne asigurăm că există o coerență la nivelul politicilor generale. Medicamentele generice în tranzit au fost o chestiune spinoasă, într-adevăr. Totuși, consider că am examinat-o cu atenție și am decis un curs just de acțiune. Mulți dintre dumneavoastră au ridicat această chestiune astăzi și trebuie să vă spun că în legătură cu incidentul recent din India, ministrul indian de resort a spus că această dispută cu Uniunea Europeană în materie de medicamente generice nu mai ridică probleme, s-a soluționat. Deci cred că ne îndreptăm în direcția justă iar textul propunerii noastre este unul într-adevăr formulat cu grijă și într-un mod echilibrat. Am luat notă de observațiile noastre referitoare la perspectivele generale în materie de astfel de politici, cum ar fi instruirea ofițerilor de vamă, informarea consumatorilor. Nu fiecare aspect își are locul în acest regulament, însă opiniile dumneavoastră sunt oportune pentru că ne vor putea ajuta în efortul curent de revizuire și de planificare a cadrului multianual. Am fost întrebat dacă se au în vedere modificări ale dreptului material. Pot să vă spun că avem în vedere o revizuire legislației în materie de, de mărci comerciale în ceea ce privește domeniul de aplicare și chestiunea brevetelor. Suntem de acord că brevetele sunt o chestiune complexă. Acestea trebuie să fie considerate cu grijă. De aceea am propus două tipuri de proceduri și pentru brevete am propus o procedură de definire a încălcărilor spre deosebire de practica în cazul bunurilor contrafăcute. Vămile, în opinia mea, sunt punctul în care această chestiune poate fi rezolvată și cred că protejarea brevetelor este la fel de importantă ca și protejarea altor tipuri de drepturi de proprietate intelectuală. Nu putem găsi răspuns la toate întrebările astăzi, însă haideți să adoptăm și să sperăm că o, o soluție echilibrată va fi găsită în curând. Sperăm să avem o adoptare până la finele acestui an, atunci când serbăm 20 de ani de la crearea pieței unice. Vă asigur că noi, la Comisie, vom face totul pentru a asigura realizarea acestui obiectiv. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule comisar. Dau acum cuvântul raportorului, domnul Kreutzmann. Domnule președinte, sunt afectat de această discuție. Domnule Engstrom, este foarte clar că autoritățile vamale nu vor fi arbitri în domeniul uh, brevetelor. Domnul comisar a spus asta. Iar, uh, dar nu înțeleg preocupările colegilor socialdemocrați pentru că nu sunt bazate, nu au o bază bună. Textul referitor la medicamente generice spune foarte clar că autoritățile vamale nu au voie să împiedice sau să pună obstacole în calea transporturilor de medicamente și de medicamente generice și am mai și spus, de asemenea, într-un punct, că principiile statului de drept sunt foarte importante. Este pentru noi un criteriu foarte important, astfel încât cel care uh, este afectat de o decizie să poată face apel împotriva acesteia. De asemenea, am observat că uh, Consiliul în textul său de compromis a preluat foarte multe dintre amendamentele noastre. Uh, de asemenea, în ceea ce privește uh, micile transporturi, noi am propus 2 kg și 3 bucăți. Uh, Consiliul uh, vorbește despre 5 bucăți și 3 kg. Sigur vom ajunge la un acord. Sper că mâine vom uh, avea un acord în plen astfel încât să putem, putem trece la negocierile cu Consiliul și referitor la ceea ce a spus domnul comisar, la sfârșitul anului să avem un regulament care să intre în vigoare și care să-i ajute pe toți, pe uh, consumatori, să protejeze datele, să protejeze și întreprinderile, dar să beneficieze și autoritățile vamale. Ceea ce ne-am dorit noi a fost să, um, să uh, Um, micșorăm birocrația pentru uh, autoritățile vamale. Sper că ne-am am reușit tot ce ne-am propus. Vă mulțumim uh, foarte mult, domnule raportor. Am senzația că pot uh, încheia această dezbatere. spunând că se pare că de multe ori problemele morale duc la pierdere